Buongiorno a tutti, prendete posto. Bună ziua, vă rog frumos să luați loc ca să putem începe, deoarece suntem deja puțin în întârziere. Așadar, începem cu adoptarea ordinii de zi. Ca de obicei, o aveți deja în dosare. Dacă niciunul dintre deputați nu dorește să facă vreo observație, considerăm că aceasta este adoptată. La capitolul comunicări ale președintei, eu doream să vă reamintesc că va avea loc o reuniune a comisiei noastre marți, pe data de 27 martie, deoarece va fi o reuniune în comun cu Comisia TRAN pe tema mecanismului de interconectare a Europei, în baza articolului 51. Deci doresc să vă reamintesc acest lucru pentru că această reuniune nu figura în calendarul nostru inițial de întâlniri. Acum, vreau să trec imediat la cel de-al patrulea punct de pe ordinea de zi, și anume programul pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii. Astăzi vor fi mai multe puncte care de fapt se referă la acest subiect și ne pare bine că domnul Daniel Calehia este cu noi în sală, care, ca să spunem așa, este reprezentantul IMM-urilor la nivelul Europei și, în plus, este, bineînțeles, directorul general al Digi um, Întreprindere. Dar mai întâi o să dăm cuvântul domnului Crățman ca să-și prezinte ideile generale pe această temă. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președintă. Programul pentru competitivitatea IMM-urilor, uh, prescurtat COSME, pentru anii 2014-2020, cuprinde aspectele din programul cadru 2013 pentru competitivitate și inovare, SIP, care vizează competitivitatea. Toate celelalte elemente din SIP, precum energia inteligentă, um, ecoinovare, inovare, vor fi incluse în noul cadru pentru cercetare Orizont 2020. Pentru COSME uh, rămân în vigoare uh, doar uh, inovarea și antreprenoriatul din SIP. Între aceste lucruri avem Um, reuniuni, avem uh, tratate chestiunile administrative, reducerea poverii administrative, crearea de capital propriu, facilitarea împrumutării și uh, programul Enterprise European Network, rețeaua uh, întreprinderilor europene. Programul SIP nu este unul care a fost absorbit 100% de Orizont 2020, așa cum s-a prevăzut inițial. Astfel, competitivitatea Mm, întreprinderilor neinovatoare, mai ales în rândul IMM-urilor, reprezintă uh, un domeniu care trebuie sprijinit de Uniunea Europeană. Eurodeputații, um, împreună cu uh, comisarul Tajani și cu părțile interesate, trebuie să conlucreze în acest domeniu. Avem un buget de 2,5 miliarde de euro, comparativ cu bugetul pentru măsurile SIP, care era de doar 1,25 de miliarde de euro. Deci s-a dublat. S-a dublat din cauza că avem instrumente de finanțare care reprezintă 1,4 miliarde, deci 60% din uh, programul COSME. E nevoie de această majorare bugetară pentru că cu SIP am avut experiențe pozitive și știm foarte bine că mm, uh, cererea de finanțare a depășit oferta de finanțare, mai ales dată fiind criza îndatorării publice doresc să vin cu câteva propuneri de îmbunătățire. COSME ar trebui să se axeze pe promovarea competitivității IMM-urilor. Obiectivele politice sunt de salutat, însă ar trebui să le ajustăm în continuare. Programul urmărește două obiective generale și patru obiective individuale. Primul obiectiv se referă la îmbunătățirea competitivității și durabilității întreprinderilor Uniunii Europene Uh, mai ales a branșei turismului. Subliniem durabilitatea și importanța acesteia, mai ales în ceea ce privește schimbările climatice în domeniul turismului. Acest lucru este regăsit în COSME. E foarte important să stabilim ca acest, lucru, acest lucru ca prioritate politică și e nevoie să venim cu măsuri de sprijinire a IMM-urilor pletez pentru faptul că programul, dat fiind bugetul său relativ limitat, uh, să se concentreze pe obiectivele principale ce țin de uh, sporirea competitivității în toate domeniile. E foarte clar asta. Uh, ar trebui așadar uh, ca măsurile de sprijinire a durabilității să fie uh, definite mult mai bine în orizont 2020, să fie promovate ca atare, astfel încât să atingem mult mai bine obiectivul durabilității pe mai multe planuri. De exemplu, uh, avem 6 miliarde pentru eficiență energetică, 7,2 miliarde pentru un transport integrat inteligent, 3,4 miliarde pentru protecție climatică, eficiența resurselor și materiilor prime. Termenul de durabilitate însă poate să se refere și la obiective pe termen lung, de exemplu în ceea ce privește protecția mediului și a uh, eficienței resurselor, avem 3,4 miliarde. Termenul de durabilitate însă se poate referi și la o dezvoltare a unor relații durabile între întreprinderi, pentru ca mm, competitivitatea să fie promovată și astfel prin COSME. Deci, vrem competitivitate securizată în acest program, dar vrem să avem o competitivitate durabilă în același timp și prin această uh, uh, analiză să uh, avem o legătură corectă și ea este corectă în documentul de față. IMM-urile din toate sectoarele economice trebuie să aibă șanse egale. După includerea turismului în tratatul de la Lisabona, eu consider că nu este bine să facem Vorbitorul se întrerupe. Vorbitorul reia. Deci, știm că turismul e uh, un domeniu foarte special după tratatul de la Lisabona. La Comisia IMCO am avut un raport despre cum anume putem să facem ca turismul în Europa, deci turismul transfrontalier, să fie promovat. Și ar trebui așadar să punem accentul pe acest lucru, pentru că cu siguranță există proiecte în acest domeniu care ajută IMM-urile și care ajută branșa turistică, dar ar trebui să fie vorba despre un efect european. În domeniul turismului Uh, sunt uh, investite 131 de miliarde prin acest program. E vorba despre proiecte pentru introducerea pe piața unor noi concepte de piață. Uh, aici sunt alocate 87 de milioane de euro. Așadar, avem acest domeniu al turismului. Trebuie să ținem cont și de includerea unor concepte antreprenoriale în acest domeniu. Uh, și în acest context e foarte important uh, mesajul pe care îl transmitem noi, fiindcă vrem să avem competitivitatea IMM-urilor, vrem să o consolidăm și vrem să facem acest lucru obținând totodată noi locuri de muncă. Asta este foarte important. Tot în ceea ce privește IMM-urile e foarte important să îmbunătățim uh, relația dintre acestea, să îmbunătățim relația uh, ce există în domeniul antreprenoriatului. Acest lucru este foarte important pentru creșterea, din, pentru creșterea IMM-urilor, pentru că adesea IMM-urile sunt transferate în uh, locuri care creează alte, um, creează alte oportunități pentru ocupare. În ceea ce privește transferul, se estimează că um, se pierd cam 600 de mii de locuri de muncă. Deci este foarte important să um, gestionăm mai bine acest transfer, să facem ca întreprinderile să-și continue activitatea în momentul în care uh, o anumită întreprindere, o anumită asociație familială nu are posibilitatea să transmită activitățile mai departe unor uh, aparținători ai familiei. Să existe un transfer în altă parte, astfel încât să nu se piardă locurile de muncă. Vrem să separăm acest domeniu de strategia Europa 2020. Promovarea uh, IMM-urilor în COSME trebuie să fie bine uh, delimitată, astfel încât să avem o ofertă, o paletă uh, de servicii care să țină cont de realitățile economice, care să îmbunătățească, promo, uh, să îmbunătățească productivitatea și eficiența resurselor. În opinia mea, toate aceste aspecte sunt rezultate ale inovării care nu se referă neapărat la cercetare, ci mai degrabă pe optimizarea procedurilor. Astfel, se pune următoarea întrebare. Cum anume putem să promovăm inovarea, nu neapărat în cadrul COSME, în mod direct? Pentru asta, programul nostru ar avea nevoie de mai multe mijloace financiare, pentru a ne extinde. Ar trebui trebui să facem viața IMM-urilor cât mai simplă cu putință, astfel încât să poată fi accesat acest program. Și de aceea trebuie să ne gândim în ce măsură pragurile din orizont 20, 2020 sunt uneori prea ridicate. În acest sens, trebuie să discutăm cu colegii care se ocupă de inițiativa Orizont 2020, să ne punem la masa uh, discuțiilor și să vedem cum anume putem ca împreună să facilităm uh, accesul IMM-urilor la aceste programe, la aceste mijloace financiare. Dacă e mai ușor să le dăm bani IMM-urilor prin COSME, atunci ar trebui să mijlocim această accesare de bani și să vedem cum anume putem să facem facem ca Orizont 2020 să rămână un program de, așa cum a fost el definit, pentru cercetare și inovare, pentru IMM-urile care lucrează mai mult în acest uh, domeniu și care au mai mari șanse să obțină bani din orizont 2020. Indicatorii uh, care au stat la baza măsurării obiectivelor trebuie să fie din nou uh, revizuiți, pentru că eu cred că avem nevoie mai degrabă de indicatori uh, cantitativi, uh, mai puțin calitativi, astfel încât ceea ce uh, să, trebuie, trebuie să fie măsurat, să fie măsurat ca atare. Și vă dau un exemplu. Nu e suficient să uh, analizăm uh, Uh, povară administrativă doar prin prisma timpului care e necesar pentru crearea unui IMM, pentru că acest, această informație nu este foarte uh, relevantă pentru îmbunătățirea competitivității. Ar trebui să estimăm costurile administrative în funcție de economisirile care se fac în urma uh, debirocratizării. Să vedem exact cum anume putem să definim debirocratizarea în procente, astfel încât Uh, să putem să mergem mai departe în acest sector, pentru că deja s-au făcut calcule în acest sens și avem date concrete. De asemenea, marja maximă pentru uh, împrumuturi este prea mică, în opinia mea. Am înțeles că se oferă împrumuturi doar până la 150.000 de euro. Însă, Aici este vizată doar facilitatea de creditare prin orizont 2020, deci doar pentru IMM-urile din domeniul inovării. Creditele pentru întreprindere neinovatoare uh, nu sunt acoperite în niciunul uh, de cele două programe, chit că există o cerere de finanțare aici sau o cerere de transfer cel puțin, care depășește acel prag de 150.000 de euro. A trebui așadar uh, să ne ocupăm și de acest subiect și să îmbunătățim situația, eventual uh, cuplând uh, nivelul creditelor de, de peste 150.000 de euro cu nivelul garanțiilor care pot fi acordate. În al șaptelea rând, instrumentele de, de finanțare ar trebui să țină cont și de condițiile de piață de, din plan național. Ar trebui să discutăm în ce măsură are sens să ținem cont de facilitatea garanțiilor uh, și în plan transfrontalier, astfel încât să înlocuim creditele în plan național cu credite transfrontaliere. Pentru că la ora actuală vedem că aceasta este tendința. Mai mult decât atât, IMM-urile necesită credite și promit că termin imediat spune vorbitorul pentru investiții pe piața locală plus valoare europeană ar uh, face um, să, ca investițiile să nu mai fie atât de riscante. Mulțumesc uh, foarte mult. Am fost, uh, am vorbit puțin cam mult, dar mă gândesc că asta așteptați din partea unui raportor, să ofere câteva impulsuri. Acestea fiind spuse, mă bucur să ascult prezentarea comisiei și uh, intervențiile raportorilor din umbră. Vă mulțumesc. Se le parola. Mulțumesc. Acum are cuvântul reprezentantul Comisiei Europene, domnul Daniel Caleia Crespo. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, uh, stimați uh, eurodeputați, doamnelor și domnilor. Îmi face multă plăcere să fiu astăzi cu dumneavoastră să vă prezint programul COSME. De la 1 februarie sunt noul uh, director general la DG Enterprise and Industry, dar de un an deja exercit funcția, funcția de atașat pentru IMM-uri și voi continua să fac acest lucru. Deci cred că este important să arătăm importanța pe care o acordă Comisia Europeană IMM-urilor. Am câteva diapozitive ca să vă fac o prezentare a obiectivelor și punctelor importante ale COSME. Primul diapozitiv arată cât de importante sunt IMM-urile în economia europeană. Acesta trebuie să fie punctul de plecare. IMM-urile joacă un rol central în economia europeană. Avem 23 de milioane de IMM-uri, 99% din firmele europene sunt IMM-uri. Sunt cea mai mare sursă de creere de locuri de muncă. Două din trei eh, locuri de muncă noi din domeniul privat sunt create de IMM-uri. Și dacă analizați statisticile pe care le are Comisia, în ultimii opt ani, 80% din noile locuri de muncă create au fost create de IMM-uri. Deci ele sunt coloana vertebrală a economiei europene și trebuie să avem politici foarte puternice pentru a susține IMM-urile. Al doilea diapozitiv vă arată cât sunt de importante, dar sunt de fapt și veriga slabă, iar criza economică l-a afectat foarte grav. În Europa, acum, spunem că există 24 de milioane de șomeri, 10% din totalul forței de muncă, un deficit mediu de 7%, datoria nivelul datoriilor este peste 80%, iar toate aceste probleme macroeconomice afectează foarte grav IMM-urile, pentru că, așa cum spuneam, ele sunt veriga slavă care uh, suferă din cauza crizei economice. Care sunt problemele cu care se confruntă IMM-urile acum? În primul rând, lipsa de lichidități este cea mai importantă problemă cu care se confruntă, nu? Criza creditelor. O, aproape o treime din IMM-uri care fac cerere de împrumut nu primesc finanțarea uh, pentru care o, pe care o sperau. Fie li se spune că nu, fie li se spune că nu li se acordă suma cerută. Între 500 de mii și 700 de mii de companii se confruntă cu această problemă acum. Apoi, nu au acces la noile piețe. Doar una din patru IMM-uri exportă direct către alte piețe în Uniunea Europeană și numai una din opt în afara Uniunii Europene. Așa că au probleme structurale în a se implica în exporturi. Și nu în ultimul rând, vreau să mă refer la birocrație cât de greu este pentru un IMM să facă față tuturor cerințelor care se abat asupra lor. Proceduri noi, rapoarte noi, noi formalități. Este o problemă mare și ori de câte ori vorbesc cu IMM-urile mi se spune fă ceva pentru că nu mai putem să facem față tuturor noilor reguli, tuturor noilor proceduri administrative. Deci care este reacția noastră la această problemă? Reacția noastră este programul COSME, Comisia propune să aducă IMM-urile în prim plan în toate perspectivele financiare. Deci toate noile fonduri structurale, noile instrumente financiare vor avea o dimensiune dedicată IMM-urile. Dar în al doilea rând propunem un program care să fie dedicat să se concentreze pe competitivitate și creștere pentru IMM-uri. Programul acesta pentru IMM-uri din Europa este programul COSME, creștere și competitivitate pentru IMM-uri. Va avea 2,5 miliarde de euro la dispoziție și, așa cum spunea și domnul Crățman mai devreme, înmulțim cu doi fondurile CIP. Acordăm atenție specială IMM-urilor. Există patru priorități care sunt problemele importante îmbunătățirea accesului la finanțare, îmbunătățirea accesului la piețe, promovarea spiritului de antreprenorial și îmbunătățirea condițiilor cadru pentru mediul de afaceri european. Mă voi referi la toate cele patru puncte. În primul rând, îmbunătățirea accesului la finanțare. Avem un buget de 1,4 miliarde de euro și două instrumente principale, garanții și pentru un buget de 1,4 miliarde de euro, mai multe garanții pentru împrumuturi pentru IMM-uri. De ce? Pentru că în majoritatea statelor membre, în momentul în care un IMM se adresează băncii, are nevoie de susținere, iar Fondul European pentru Investiții va fi cel care va asigura această susținere. Conform statisticilor noastre, aceste garanții au un efect de pârghie pentru fiecare euro mobilizat sunt alți 30 de euro acordați ca împrumut IMM-urilor. În al doilea rând, capitalul mixt. Acum la CIP e vorba de 2,2 miliarde care sunt mobilizate, deci este de asemenea o pârghie importantă pentru a asigura bani pentru IMM-uri deci 1,4 miliarde în cele patru instrumente. A doua parte a programului, a doua prioritate, îmbunătățirea accesului la piețe. Vrem să ne concentrăm și să asigurăm servicii pentru IMM-uri astfel încât ele să se poată extinde. Când o companie exportă, poate să crească, poate să creeze locuri de muncă, poate să facă inovare, dar IMM-urile se confruntă cu multe probleme. Au nevoie de susținere, de pregătire, de informații și asistarea imm urilor uh, ca să-și găsească noi parteneri înseamnă crearea de noi șanse. Avem rețeaua europeană de întreprinderi care furnizează aceste servicii pentru IMM-uri. Și am dori să ne bucurăm de mai multă susținere, să întărim susținerea. Această rețea creează o bază puternică și, de asemenea, avem uh, și o comunicare între micile companii. Rețea aceasta uh, există în mai mult de 15 țări, uh, există o serie întreagă de centre la camerele de comerț, la asociațiile de întreprinzători și mai mii de 3.000 de persoane calificate care lucrează în această rețea. Dar dorim să continuăm și să acordăm asistență specială. Succesul uh, pe care l-am avut în China, și anume Biroul pentru drepturile, protecția drepturilor uh, de proprietate intelectuală. Pentru că sunt probleme crescânde în uh, mai multe țări. Uh, această acțiune pilot a fost inițiată de Parlament și vrem să-i mulțumim pentru că datorită acestui oficiu ne-am bucurat de foarte multă susținere pentru uh, aceste firme. E o chestiune foarte importantă, deci trebuie să avem o rețea. O să facem un exercițiu de uh, alcătuire a unei cărți pentru, hărți pentru a putea acorda uh, IMM-urilor uh, susținere. A patra prioritate, promovarea spiritului antreprenorial. Uh, din ce în ce mai puțini europeni vor să-și asume riscuri și să-și înființeze propria lor uh, firmă. Și dacă facem o comparație cu Asia sau cu Statele Unite, Europa are o mare problemă în ceea ce privește crearea de noi firme. Tinerii sunt deosebit de importanți. Datorită Parlamentului am lansat Erasmus pentru tineri întreprinzători, le permite acestora să petreacă șase luni lângă un întreprinzător cu experiență și am dorit să întărim această inițiativă, pentru că este un program cu foarte mare succes. Dar avem nevoie, trebuie să analizăm și uh, întreprinderile create de femei Uh, rețeaua europeană a ambasadorilor antreprenoriali, uh, ai spiritului antreprenorial feminin este activ în 22 de țări și am dori să îl susținem în continuare. Am început recent acest lucru, este încă un domeniu în care vom reuși să asigurăm susținere prin programul COSME. A patra prioritate, îmbunătățirea condițiilor cadru pentru mediul de afaceri european. Domnul Croțman se refera la câteva elemente. Ce facem cu transferul afacerilor? Ce facem cu simplificarea? ce facem în ce privește reducerea birocrației. Toate aceste programe pot să contribuie la punerea în aplicare a legii micilor întreprinderi, poate duce la schimbul de bune practici, poate permite facilitarea la nivel european a, a luării deciziilor. De exemplu, reducerea timpului necesar pentru a înființa o companie sau facilitarea transferului unei întreprinderi dintr un țară într-alta. Acest program ne va permite să facem schimburi de bune practici între decidenții de asemenea și vreau să menționez și faptul că fiecare țară are acum un atașat pentru IMM-uri, iar la nivelul uh, comisiei noi uh, urmărim evoluția acestui program. COSME, după părerea mea, este un program care trebuie să devină instrumentul nostru pentru a facilita aceste măsuri. Domnul Crossman, în prezentarea pe care a făcut-o, a menționat câteva puncte. Spunea se referea la turism. Avem o bază juridică clară pentru turism, pentru că acum e vorba de CIP și ni s-a spus că trebuie să avem o bază juridică, un temei juridic clar, trebuie să acoperim toate domeniile, apoi transferul de companii, care este iar un element foarte important care poate fi finanțat. Și am mai menționat un punct important, relația cu Horizon 2020. Mâine va avea loc uh, un atelier, un seminar pe tema Horizon 2020 și așteptăm să clarificăm lucrurile la nivelul Parlamentului între cele două programe. Cum putem rafina indicatorii? Doamna Kreuzmann se referea la grupul Stoiber. Cred că uh, dacă doriți să clarificăm indicatorii, suntem gata să colaborăm cu dumneavoastră. De asemenea, se refera la niște detalii, cum ar fi nivelul împrumuturilor pentru companii. Cred că toate aceste chestiuni pot fi rezolvate, dar aș vrea să închei transmițându-vă un mesaj și anume cred că avem, ne așteaptă o provocare foarte importantă. Politica pentru IMM-uri a devenit acum o prioritate mai mult decât oricând. Trebuie să mobilizăm fondurile, trebuie să ne mobilizăm eforturile astfel încât IMM-urile care sunt victimele crizei să iasă din criză ca actorii cheie pentru a depăși criza. Deci, haideți să răspundem acum micilor întreprinderi, să le ajutăm să crească, să ne unim cu Parlamentul European. Suntem angajați să facem acest lucru, să le ajutăm să crească. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie per questo. Vă mulțumesc pentru această prezentare. Acum Dau cuvântul primului raportor din umbră care este prezent în sală. Vă mulțumesc. Majoritatea dintre noi este de acord cu faptul că principala provocare pentru IMM-uri este accesarea la finanțare și accesul pe piață și, bineînțeles, reducerea birocrației. Aș vrea să încep prin a spune că această propunere a Comisiei arată destul de bine. De asemenea, vreau să-i mulțumesc domnului director general Crespo pentru faptul că ne-a făcut această scurtă introducere. Îmi plac uh, ideile generale, îmi place sublinierea, evidențierea, evidențierea programelor europene ar trebui ca programe precum uh, Orizont 2020 să fie mai ușor de accesat pentru IMM-uri. Ne dorim să existe un echilibru între viziunea pe termen lung și îmbunătățirea competitivității și a spiritului antreprenorial în Europa. Numai astfel vom putea să schimbăm radical situația. Pentru că uh, nu trebuie să urmărim numai uh, uh, obiective pe termen scurt, ca de exemplu o mai mare disponibilitate a capitalului. Iar uh, orice strategie care favorizează creșterea trebuie să fie o prioritate în criza actuală. Noi am vorbit despre 0,2% din cadrul financiar multianual. Eu cred că ar trebui să mărim bugetul programului COSME. Eu abia aștept să discut cu domnul raportor Kreitman și cu celălalt raportor din umbră. Există mai multe locuri unde cred că putem să îmbunătățim acest raport. În ce privește turismul? Eu nu cred că are sens să uh, acordăm prea multe credite industriei turismului. Nu sunt neapărat de acord cu ce a spus domnul Kretzmann. Eu cred că sunt alte sectoare importante, ca de exemplu energia, producția agroalimentară sau informația tehnologiilor și nu cred că astfel putem să avansăm. Și poate că nici măcar nu este bine să um, individualizăm un sector în detrimentul um, altora, pentru că sunt sectoare care se dezvoltă într-o anumită uh, perioadă și care apoi stagnează și sunt altele care se dezvoltă și ce facem cu serviciile? Ar trebui să înlăturăm aceste bariere absolut artificiale care stau în calea liberei circulației a serviciilor. Cred că merită mai mult să investim bani în acest sens. Politicienii încearcă să răspundă cerințelor tuturor companiilor, dar într-o situație în care băncile sunt foarte prudente și chiar ezită să acorde credite, Cred că ar trebui să ne gândim la modul foarte concret cum putem să oferim uh, mai mult acces la capital a urilor ca să obținem chiar creștere economică. O treime dintre MIM-uri spun că nu reușesc să obțină uh, creditele pe care le solicită. De aceea, mie îmi place acest uh, echilibru între mecanismul de garantare a creditelor și uh, celelalte instrumente financiare care vor mări uh, lichiditățile pentru IMM-uri. Iată niște acțiuni concrete în favoarea creșterii și a competitivității. Avem nevoie uh, o folosire cât mai la potențial maxim a instrumentelor financiare europene și a fondurilor europene în general. Mi se pare că este deosebit de important să aducem banii cât mai aproape de societățile noastre. Iar în ce privește poverile administrative, ar trebui să dăm dovadă de mai multă ambiție, mai ales atunci când vrem să reducem aceste poveri avem nevoie de niște obiective nete de reducere. Până și în Parlamentul European creăm birocrație de fiecare dată când votăm o nouă directivă. Dacă într-o zi uh, producem mai multe de birocrație, trebuie ca în ziua următoare să avem și obiective de reducere a acesteia. Cum spuneam, să avem niște obiective precise, cifrate pentru că tot creăm programe și structuri noi, mai ales atunci când vorbim despre IMM-uri și cum putem să-i ajutăm să câștige părți de, de, de piață, să găsească noi piețe de desfacere. Chiar și astăzi vom discuta despre aceste aspecte. Eu nu cred că programul COSME, care și așa are un buget redus, va putea să includă și țări terțe. Înțeleg uh, ideea ajutorării IMM-urilor în țările candidate, dar există și țări care au ales să nu facă parte din comunitatea noastră și atunci ele de ce să beneficieze de pe urmă unor programe europene destinate uh, uh, stimulării creșterii economice în Europa? Chiar mi-aș dori să cheltuim banii contribuabililor în țările europene, chiar acolo de unde vin acești bani. Vă mulțumim spune președinta. Aș vrea să vă spun că nouă alte persoane s-au înscris pentru a putea lua cuvântul. Încheiem uh, lista și vă rog să nu depășiți trei minute. Acum, domnul Rubich. Mulțumesc, doamnă președintă. Mă bucură foarte mult faptul că domnul Kreutzmann a prezentat acest raport și l-a formulat într-o manieră foarte bună, pentru că este vorba despre cum anume putem să îmbunătățim competitivitatea europeană. Datoria, criza datoriei publice ne obligă să fim mai productivi și să uh, facem ca lucrătorii să primească salarii mai bune, așa că trebuie să ne ocupăm de niște condiții cadru care să servească aceste obiective, uh, acestor obiective, mă scuzați. Uh, e foarte important să discutăm despre cum anume putem să recapitalizăm statele membre, nu doar recapitalizând băncile, pentru că nu putem să recapitalizăm băncile pe costul IMM-urilor, având în vedere că cota capitalului propriu în IMM-uri, comparativ cu America, este foarte mică în Europa, la noi acasă, iar capitalul de risc dintr-o întreprindere este inexistent dacă nu există bonitate și atunci evident că acea întreprindere nu va primi nici credit. Deci mi se pare că toate eforturile de investiție sunt înfrânate astfel și nu pot să crească nici salariile. De aceea eu cred că ar trebui să ne concentrăm, după cum ne-a spus ministrul de finanțe Micloș din Slovacia, pe cum anume putem să lăsăm banii acolo unde aceștia devin cei mai productivi. Am învățat că uh, Uh, cele mai multe locuri de muncă sunt create în noile întreprinderi. 85% din noile locuri de muncă sunt create în întreprinderile noi, întreprinderile tinere, adică în acele întreprinderi care se bazează pe o idee nouă. Și știm foarte bine că aceste IMM-uri inovatoare au o performanță foarte mare, pentru că, iată, săptămâna de lucru este de 49 de ore în cazul acestora, așa că trebuie să vedem cum anume pentru acești lucrători poate să există o remunerare uh, propice aferentă efortului depus. Uh, Tocmai de aceea este foarte important să uh, ajutăm acele, între, acele întreprinderi, mai ales uh, reformând sistemul. Pentru că deocamdată avem o problemă. Când noile întreprinderi își încep activitatea, vedem că pot să utilizeze doar o parte din investiție la capitolul costuri. Așa că trebuie să vedem cum anume putem să formulăm uh, modelul într-o manieră cât mai optimă, pentru că în America uh, se poate solicita Uh, se pot solicita bunuri în valoare de 5.000 de dolari și aceste bunuri pot fi înscrise la capitolul costuri, să fie decontate. În momentul în care costurile nu pot fi decontate automat, apar niște câștiguri teoretice doar și aceste câștiguri sunt mai apoi și impozitate. Asta forțează întreprinderile să apeleze la credite și se intră într-un cerc vicios. Iar noi trebuie să spargem acum acest cerc vicios și în acest sens cred că ar trebui să ne gândim cum anume putem să uh, scutim de uh, anumite impozite uh, o întreprindere nouă în primii 3, 4, 5 ani, astfel încât să poată să plătească salarii decente. Și eu cred că ar trebui să vedem cum anume calculăm riscul și cum anume plătim riscul. Pentru că la început o ă, tânără întreprindere preia un anumit risc care a acoperit într-o primă fază de asociația familială preluată, spre exemplu, pentru deschiderea afacerii proprii. Și dacă la final lucrurile merg prost, atunci garanțiile investite de familie sunt ă, pierdute. Uh, și tocmai de aceea trebuie să existe și o primă de risc. O primă de risc pentru cei care investesc la început într-o firmă nou înființată. Am fost raportor uh, la Comisia uh, de Buget COSME și eu cred că ar trebui să ne axăm pe faptul că micile întreprinderi, deci microentitățile multinaționale, care se concentrează foarte mult pe activitatea pe piața globală, să primească un sprijin special. E vorba de aceia care pierd foarte mult teren din cauza globalizării și eu cred că fondul de ajustare la globalizare ar trebui să vizeze situația acestor microentități pentru ca acestea să poată să acceseze mult mai ușor piața globală. Și apoi ar trebui să ne gândim și la sancțiunile impuse de Comisia Europeană în cazul încălcării competitivității, pentru că am avut cazul Microsoft și multe altele similare. Eu cred că aceste sancțiuni ar trebui să servească direct programului COSME, să fie incluse în programul COSME și, de asemenea, uh, sumele destinate uh, finanțării uh, dezvoltării regionale care nu sunt pe deplin utilizate să revină tot programului COSME. Avem și un program pe tehnologie pentru diseminarea cunoașterii. Uh, cunoașterea uh, și diseminarea acesteia poate să ne ajute să devenim mult mai competitivi la nivel global. Avem agenda Lisabona în acest sens și eu cred că e necesar să uh, legăm toate aceste lucruri de programul COSME, astfel încât uh, cele 24 de milioane de șomeri, cei 24 de milioane de șomeri, să poată să beneficieze de un loc de muncă pe plan european. Un intervent. Mulțumesc colegului Rubich. foarte util tot ceea ce a spus domnul Rubi, cu atât mai mult cu cât a făcut uh, referință și la partea bugetară, dar dacă toată lumea vorbește atât de mult, nu o să reușim să ne respectăm ordinea de zi. Deci, vă rog frumos. Vă mulțumesc. Doamna președintă, vă mulțumesc și directorului general al Comisiei pentru această intervenție și pentru acest punct de vedere concis, dar aș vrea să știu mai bine care sunt interacțiunile între programul COSME și programul Orizont 2020. Căci dacă reușim să inovăm mai bine și dacă companiile noastre o să aibă într-o mai mare măsură o dimensiune internațională, va fi mai bine. Un produs nou este mai ușor de vândut la nivel internațional decât uh, un produs uh, mai obișnuit, un produs uh, tradițional. Și, și dacă tot, doamna președintă, este aici, mă gândesc la produsele foarte frumoase din Italia, care sunt vândute peste tot în lume. Deci puteți să ne spuneți mai bine cum vor avea loc aceste interacțiuni între cele două programe? Și cum se face diferența dintre um, companiile care își reînnoiesc tehnologia profitând de tehnologia de vârf, de ultimile descoperiri în domeniu și companiile care chiar produc aceste noi uh, produse care chiar fac din inovare activitatea lor de zi cu zi, pentru că avem anumite probleme, anumite obstacole. În primul rând, regulile. Reguli care împiedică accesul la finanțare și uneori împiedică și accesul pe alte piețe decât piața națională. Și uneori am senzația că mai degrabă ne concentrăm pe crearea de noi oportunități în loc să înlăturăm barierele care sunt deja atât de <clears throat> palpabile pe uh, piața internă. Mă gândesc la uh, emiterea de certificate. Iată o probleme. De exemplu, pentru produsele din industria medicală. Normele de siguranță, care iarăși sunt foarte diferite și de multe ori e greu să le respect. Deci, puteți să ne dați o vedere de ansamblu a întregii abordări în ce privește IMM-urile și nu numai programul COSME. Eu vreau să am această idee de ansamblu. Vă mulțumesc! Mulțumim doamnei Merkis, acum doamna Nibler. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru prezentările interesante. Atât prezentarea domnului creutzmann cât și prezentarea dumneavoastră, domnule director general, au fost extrem de utile. Am trei scurte observații pe care vreau să le fac uh, mai întâi, dar dorind să subliniez ceea ce a spus și colegul Rubic, și anume că e de la sine înțeles să avem uh, un capital de risc pentru IMM-uri. La nivel european am putea să facem asta prin anumite facilități, uh, iar uh, în ceea ce privește uh, impulsul pe care trebuie să-l trimitem statelor membre pentru a scuti de impozite uh, într-o primă fază întreprinderile noi, mi se pare că este o idee foarte bună. Domnul Rubic a uh, transmis un mesaj foarte important aici. În primul rând, cu referire la prima observație, dragi colegi, uh, noi suntem aici cu toții uh, pentru IMM-uri și sperăm să creăm condiții cadru bune pentru acestea, dar zi de zi, iată, eu constat că uh, noi uh, transmitem mesaje foarte frumoase care nu sunt însoțite de fapte concrete. Eu cred că politica europeană și nu numai este uh, o politică care la ora actuală nu este orientată către îmbunătățirea stării IMM-urilor, pentru că lipsesc rezultatele concrete. Fac un apel la Comisie. Noi am început foarte multe inițiative în Parlamentul European. Comisia a venit și ea cu uh, anumite impulsuri pornite de la grupul de lucru Stoiber, dar lipsesc uh, intervențiile acasă, la fața locului. Tergiversările sunt de ani de zile. De exemplu, în ceea ce privește contabilitatea și publicarea acesteia în statele membre, de vreo 2-3 ani așteptăm să se întâmple ceva și așteptăm să se simplifice uh, modul în care se ține contabilitatea uh, IMM-urilor. Uh, să vedem cum anume putem să simplificăm modul în care se face bilanțul, modul în care se țin registrele comerciale, să simplificăm uh, viața IMM-urilor. Dar uh, iată că încă lipsesc rezultate concrete și nu putem decât să rugăm Comisia să facă presiune, presiune publică, astfel încât să se miște ceva la Consiliu, altminteri cei de acasă, IMM-urile nu ne mai cred. Și aș putea să continui această uh, listă. Uh, dar vreau să fiu succint, așa că nu o voi face. În ceea ce privește uh, sprijinirea antreprenoriatului, uh, aceasta este a doua observație pe care vreau să o fac. Colegii mei au uh, punctat foarte bine acest subiect. Eu cred că în cazul femeilor avem un potențial neexplorat și trebuie să susținem ceea ce se întâmplă în statele membre, iar Comisia poate să vină cu inițiative politice concrete în acest sens, astfel încât să se schimbe puțin mentalitatea. Uh, că e vorba de Europa sau uh, alt, uh, alt loc, în momentul în care încerci să creezi o întreprindere, um, obții rezultate foarte greu și uh, dezamăgirea este foarte mare. În SUA, în schimb, nu ești privit ca un perdant, ci uh, ești stimulat să înveți din ceea ce ai greșit și să mergi mai departe, să nu renunți. Așa că am putea să ne orientăm și noi programele în același sens. Și nu în ultimul rând vreau să laud Comisia pentru faptul că a tratat uh, subiectul simplificării foarte bine și a făcut un studiu de impact uh, foarte bun. Se fac însă studii de impact de foarte mult timp. Sunt multe lucruri de criticat aici, dar ceea ce e de laudat acum este faptul că, poate puteți să confirmați încă o dată dumneavoastră, Comisia uh, vrea ca IMM-urile europene să fie tratate în așa fel încât să se înțeleagă de ce trebuie să fie vizate de normele europene. Deci trebuie ca IMM-urile să nu mai fie excepția, ci să fie regula. Și aș fi extrem de recunoscătoare dacă ați putea să reconfirmați asta, spunându-ne exact uh, ce se mai întâmplă pe la comisie, în activitatea de zi cu zi acesteia. Doamna colega Herzog. Mulțumesc, doamna Herzog are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am două puncte proprii și am două puncte de la doamna Patricia Toia, raportorul din umbră, care nu poate fi aici cu noi. În primul rând, uh, vreau să felicit Digi Enterprise uh, pentru săptămâna digitală. Este una dintre cele mai mari provocări și mă bucur că ați organizat pentru a doua oară acest lucru și susțin acest proiect. Al doilea comentariu. Uh, ce, orice facem noi la nivel european trebuie să fie, să se bazeze pe acțiunile statelor membre. Deci noi, Comisia, împreună cu Parlamentul, trebuie să provocăm statele membre să nu renunțe la sectorul IMM-urilor și la politicile respective. În Ungaria, 85% din planul pentru IMM-uri a fost pus în aplicare uh, deci, dar lucrul acesta nu va fi suficient pentru Cosme. În ceea ce privește Cosme, știți care este părerea mea personală, așa că o să vă spun care este opinia raportorului din umbră. Programul este ambițios, detaliat, dar trebuie să facem mai multe. Și trebuie să dezlănțuim potențialul de creștere. Este critic pentru dezvoltarea durabilă a IMM-urilor și a societății europene. O problemă majoră este cea a creditelor pentru IMM-uri. Se acordă puține împrumuturi IMM-urilor care lipsesc o, uh, suferă de o lipsă de lichidități și de multe ori sunt subcapitalizate. Deci aceasta continuă să fie o problemă și trebuie să ne aducem aminte că accesul ușor la fonduri este esențial pentru a reactiva crearea de locuri de muncă, ocuparea forței de muncă. Uh, aceste politici financiare trebuie să fie însoțite de politici uh, de creare a locurilor de muncă, pentru că altfel nu se poate face competitivității internaționale. Nu este singurul, singura cale de a crește, pe, numai prin cultură, prin educație, prin legătura cu spiritul întreprinzător, se po- poate vedea dincolo de limite. Uniunea Europeană trebuie să fie centrală uh, în mintea oricărui mic întreprinzător, iar lucrul acesta nu se poate face decât prin pregătirea antreprenorială. Pregătirea profesională este foarte importantă pentru că îi dă omului uneltele necesare pentru a concura pe piața internațională. Este o propunere de viitor. COSME are o serie întreagă de principii, subliniază domeniile în care trebuie să intervină Uniunea Europeană uh, dar mai ales dacă ne gândim uh, în zonele de îmbunătățire, nu știu cum se va face acest lucru. Doamna Toia, ca și mulți alții, cere o focalizare specifică pe chestiunea șanselor egale între bărbați și femei pentru ca IMM-urile să se internaționalizeze, ar trebui să se depășească obstacolele uh, birocratice. Cam uh, aceasta este ce spune doamna Toia și cred că socialiștii sunt de acord cu ce spune doamna Toia. Mulțumesc! Grazie. Vă mulțumesc. Domnul Odi are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumim și Comisiei pentru toate aceste propuneri. În ce privește obiectivele generale, și de vorbitorii mei au spus că nu avea sens să includem aici turismul. Mi se pare este, că de, este de-a dreptul inutil să facem această precizare. Apoi, am ascultat observațiile în ce privește simplificarea, de exemplu, la nivelul uh, regulilor contabile, dar cred că domnul Steber, care a fost citat, Uh, nu a adoptat metoda bună. Atunci când uh, spune uh, că trebuie să se renunțe la contabilitate, este o idee proastă. Nu, contabilitatea trebuie să fie simplificată, pentru că eu, de exemplu, sunt auditor în viața privată și știu foarte bine cu ce se confruntă IMM-urile. E vorba despre reglementările fiscale, acestea pun probleme, reglementările sociale în Franța suntem campion mondial în ce privește reglementările, pentru că acestea până la urmă nici măcar nu mai sunt uh, puse în aplicare. Iată unde trebuie să existe simplificare. De fiecare dată când un comisar va crea o nouă normă sau o nouă directivă, atunci să fie obligat să uh, renunțe la altele două. Iată o propunere pe care aș face eu. Închei foarte rapid spunând că în ce privește IMM-urile avem și o problemă cu vârsta șefilor de întreprindere. Și ar trebui ca IMM-urile să poată să se apropie, să poată să colaboreze mai bine. Deci ar trebui să acordăm Camerelor de Comerț și Industrie o nouă competență, ca acestea să permită o apropiere între uh, IMM-uri. Un alt punct, tinerile, noile întreprinderi nu știu dacă se ține cont de acestea. Micro-întreprinderile, ca să spun așa, Uh, mor pe capete și ar trebui să combatem această rată mare a mortalității. Ar trebui să uh, le ajutăm în primii trei patru ani de viață, pentru că nu numai că duc lipsă de capital, dar de multe ori duc lipsă de competențe. Deci poate că ar trebui să existe niște misiuni pentru ajutorarea acestor tineri întreprinderi, iarăși care să fie de competența camerelor de comerț și de industrie o întreprindere mică sau mijlocie este o adevărată celulă de competitivitate și eu cred că nu folosim suficient dialogul social pe scară europeană pentru a crea o, o bună atmosferă, o atmosferă propice în IMM-uri. Mulțumim, domnule Odi. Domnul Langen, acum cuvânt. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am ascultat prezentarea domnului director general și mi s-a părut că politica IMM-urilor de-abia acum începe. Dar eu uh, sunt de mai multă vreme membru în uh, acest Parlament și mi-amintesc că domnul comisar Bangeman prin 99 vorbea despre același proiect. El a pus bazele acestuia și a discutat în Parlament despre definiția IMM-urilor. Comisia Europeană din anii 90 nu a făcut niciun milimetru în plus. Tot ceea ce a venit de la Parlament în ceea ce privește uh, Uh, IMM-urile inovatoare, în ceea ce privește uh, debirocratizarea acestora și așa mai departe, toate aceste uh, solicitări au fost respinse. Și atunci vă întreb, cum arată definiția IMM-urilor și, în al doilea rând, e dispusă Comisia ca în cadrul programului de cercetare și inovare să preia și IMM-urile? Și, în al doilea rând, domnul Benson a menționat și rolul contribuabilului. Eu cred că de 15 ani deja există mijloace financiare de la, băncile, de la Banca Europeană de Investiții care nu sunt implementate așa cum trebuie. Unu, pentru că birocrația este prea mare. Doi, pentru că băncile medii uh, nu uh, vor să apeleze la aceste fonduri și să devină intermediari și în al treilea rând pentru că cei care uh, um, vor să acceseze astfel de credite se confruntă cu un monstru birocratic total netransparent. În ceea ce privește capitalul de risc, putem să îmbunătățim definiția acestuia sau putem să îmbunătățim formularea acestuia. Uh, Bun, avem uh, așadar o primă propunere a Comisiei și analizând-o îmi dau seama că Parlamentul nu trebuie să țină cont doar de uh, buget, ci trebuie să voteze și perspectiva financiară, așa că dacă Comisia vine cu propunere, atunci trebuie să o facă în baza experiențelor din ultimele două decenii. Eu sunt convins de faptul că um, există o bază pe care putem acționa, o bază menționată de Paul Rubic și de ceilalți colegi și eu sunt uh, perfect convins și de faptul că trebuie să răspundem încă o dată la uh, întrebarea e Uniunea Europeană un punct bun de plecare pentru IMM-uri? Trebuie să fim foarte sinceri, pentru că până la urmă nivelul comunitar este nivelul IMM-urilor, fiindcă IMM-urile fac export. Și asta face ca uh, noi să trebuiască să facem o diferențiere aici și mi se pare că tocmai aici lipsește firul roșu la comisie. Mulțumesc! Grazie, doctor. Mulțumesc, domnului Langel. Din nou, domnul Odi, dar care nu-și folosise cele trei minute, deci dorește să mai adauge ceva. Vraiment, merci. Ça, Mulțumesc, da, știu că nu se face, dar am uitat să vorbesc despre problema accesului la um, licitațiile publice. Am votat o rezoluție la Parlamentul European, uh, am votat-o cu mare majoritate și am cerut domnului um, comisar să renegocieze pe lângă OMC aceste reguli de uh, acces a IMM-urilor la piețele publice. Știu că este un subiect delicat, aș vrea să știu dacă acum există o cotă parte garantată pentru IMM-uri uh, în ce privește accesul la piețele publice. Mulțumesc că am făcut această uh, excepție, spune președinta, acum uh, doamna Coveci. În zahvala tudi gospodu Mulțumesc. Vreau să mulțumesc și domnului raportor Kreitzman și domnului director general pentru prezentarea exhaustivă. În calitatea mea de fost șef de întreprindere pentru mai mulți ani, aș vrea să subliniez faptul că rapiditatea procedurilor este indispensabilă. Foarte multe întreprinderi suferă pentru că nu știu ce le așteaptă de la o zi la alta sau altele abia dacă supraviețuiesc. <clears throat> Deci, cum spuneam, rapiditatea procedurilor este de-a dreptul fundamentală. Sunt de acord cu tot ce au spus colegii mei, mai ales în ce privește pe tinerii întreprinzători. Da, într-adevăr, trebuie să acordăm atenție deosebită tinerilor întreprinzători, dar mulți dintre tineri nu au curajul să se lanseze pe cont propriu pentru că sistemele nu sunt concepute pentru a-i încuraja pe tineri să-și asume riscul de a crea o întreprindere căci imediat după ce înregistrezi un eșec, ești, ca să spun așa, etichetat. Am vorbit de uh, o întârziere, faptul că suntem în urmă, în măsură de 30% față de alte țări, precum China, de exemplu. Și este o problemă mare, mai ales în ce privește drepturile intelectuale, mai ales în relațiile noastre cu China, dar nu numai. Și avem și o altă problemă în ce privește uh, timpul foarte lung care se scurge înainte de a putea obține un brevet la nivel european. Deci e vorba despre cifre care privesc piața internă. Un buget de 2,5 miliarde de euro este absolut insuficient pentru IMM-uri. Dacă ne dorim ca acestea din urmă să-și păstreze acest rol de coloană vertebrală, a economiei, ei bine, este evident că aceste mijloace nu sunt suficiente. Dacă nu există suficient capital, dacă nu uh, îmbunătățim accesul la credite, atunci devine aproape imposibil pentru o întreprindere mică și mijlocie să supraviețuiască pe piața națională, dar minte să se mai extindă și pe alte piețe. Mulțumesc, domnul Chele, are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Mă voi referi la câteva chestiuni principale, dar vreau să menționez câteva aspecte din propriul meu punct de vedere. Accesul la dimensiunea financiară. Săptămâna trecută în țara mea, 91% din IMM-uri spuneau că băncile le îngreunează mai mult decât oricând acum uh, obținerea de credică. 50% dintre ele sunt refuzate. Este o situație grea în Irlanda din cauza situației băncilor, ceea ce arată cât de greu este să faci progrese în această situație. În al doilea rând, accesul la piețe, care este un aspect vital, mai ales în ceea ce privește accesul pe internet. Cred că din ce în ce mai multe persoane fac cumpărături uh, pe internet, deci statisticile referitoare arată că 7% nu fac uh, comerț în afara Uniunii Europene, iar multe dintre ele nu uh, fac comerț în afara Uniunii Europene, în afara propriei țări. Deci aici lucrurile se pot îmbunătăți cumpărăturile pe internet. Uh, M-am întâlnit cu o doamnă care a făcut o asemenea cumpărătură pe internet săptămâna trecută. A cumpărat o roche de nuntă, roche de mireasă pentru uh, fica ei, uh, ceea ce arată că aici există o creștere, iar ar trebui aici să existe loc pentru întreprinderi. Paul se refera la fondul de adaptare la globalizare și lucrul acesta ar trebui să se vadă și în țara mea. Foarte mulți bani au fost returnați, alții pierduți pentru că au ajuns la agenții de stat în loc să fie direcționate către nevoile oamenilor, întreprinderilor care aveau nevoie ar trebui ca o mare parte din acest fond să ajungă la lucrătorii care au fost demiși ca ei să-și poată începe o întreprindere. Se uneori ne imaginăm că acei bani ăștia sunt folosiți pentru crearea de locuri de muncă, ceea ce nu se întâmplă, deci ar trebui să analizăm acest aspect. Sunt de acord cu ce privește tineri întreprinzători și cu femeile întreprinzători am discutat această chestiune de câteva ori, dar are mare potențial și reducerea birocrației de asemenea este importantă. Dovezile arată că lucrul acesta nu se întâmplă, deci trebuie să avem dovezi care să arătăm, prin care să arătăm că se reduce birocrație. Domnul Lange vorbea despre întreprinderile medii și cred că aici am putea să facem o deosebire între întreprinderile mici și cele mijlocii. Să existe un program pentru cele mici și altul pentru cele mijlocii decât să încercăm să le aducem pe ambele tipuri de întreprinderi între ele. Trebuie, sunt diferențe între cele foarte mici și cele mijlocii și poate ar trebui să analizăm chestiunea din punct de vedere organizațional și în, nu în ultimul rând. Sunt de acord cu domnul Benston. Nu văd de ce să folosim banii contribuabililor pentru a încerca să ajutăm Uh, întreprinderi în afara UE. Responsabilitatea noastră este să facem să funcționeze întreprinderile europene și să le transformăm în întreprinderi competitive, uh, iar competitive cu cele mai competitive regiuni din lume, uh, iar apoi să ne gândim la alte zone, nu la Uniunea Europeană. Mulțumesc! Ford. Mulțumesc, doamna Ford, are cuvânt. Very quickly. Foarte repede reducerea birocrației trebuie să fie o prioritate și aș merge mai departe de domnul Kelly, să facem o diferență între micro, mici și întreprinderi mijlocii. Și poate întreprinderile micro să fie scutite de a aplica o mare parte din legislația europeană, pentru că mă preocupă că mare parte din legislație nu este testată în privința IMM-urilor, mai ales în, cea, în privința celor micro. Deci legislația nu ar trebui să fie verificată din acest punct de vedere și ar putea fi ele scutite de aplicarea unor uh, cerințe prea birocratice. Accesul la finanțare. Foarte multe colegi au făcut amendamente la directiva privind cerințele de la capital pentru a putea uh, ușura accesul la capital pentru întreprinderi și sunt de acord cu acest lucru. În programul CIP există niște instrumente pentru IMM-uri care funcționează în unele țări. În alte părți, programul CIP este mult prea complicat și prea birocratic iar țările au propriile lor programe care pare să funcționeze mai bine. Deci vă sugerez că în momentul în care analizăm noile instrumente europene, să vedem dacă într-unele din statele membre nu există instrumente mai simple. Recent uh, am discutat cu băncile de economie europene, cam spuneau că foarte multe bănci de economie care sunt uh, Uh, debitorii uh, firești pentru IMM-uri consideră că programul acesta CIP este mult prea complicat și poate am putea să-l simplificăm. În ceea ce privește capitalul de risc, Capitalul de risc european a crescut, dar nu e vorba numai de capital de risc. Capitalul de risc se adresează mai ales întreprinderilor medii. Trebuie să încurajăm finanțarea binevoitoare, finanțarea celor care doresc să finanțeze. Uh, și trecând peste ideea de birocrație și reducând-o. Abia aștept să colaborez cu colegii atât în ceea ce privește COSME și uh, raportul domnului Rubic pe marginea acestor chestiuni. Mulțumesc! Ultimul intervenit. Mulțumesc! Ajungem acum la ultima intervenție. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc comisiei, mulțumesc raportorului. Am ajuns um, cam târziu, dar sunt familiarizată cu propunerile făcute în scris. Cred că există trei aspecte. Comisia face o propunere uh, care este un pas înainte, așa cum spunea domnul Langen tema întreprinderilor mici și mijlocii este o temă tradițională, dar propunerea aceasta din partea Comisiei înseamnă un pas înainte în, în multe domenii privind simplificarea, finanțarea și așa mai departe. Cred însă că există trei elemente la care ar trebui să ne concentrăm. Toată acțiunea UE ar trebui să se concentreze pentru a crea plus valoare adică problemele cu care se confruntă IMM-urile din Europa. S-a spus acest lucru de mai multe ori, dar sunt trei piloni, după părerea mea. Finanțarea, accesul la finanțare firește, simplificarea administrativă și armonizarea. Acestea sunt cele trei elemente principale asupra cărora trebuie să ne concentrăm la nivelul Uniunii Europene. Finanțarea. Vom uh, avea posibilitatea să înaintăm uh, amendamente pentru a rafina anumite elemente, dar, cum spunea doamna Hobbs, trebuie să facem o deosebire între tipurile de întreprinderi, iar micro-întreprinderile ar trebui probabil să se bucure de un tratament separat. Simplificarea administrativă este, de fapt, ste steaua acestei propuneri globale uh, Horizon 2020 este un element fundamental pentru că uh, duce la moartea multora dintre încercările IMM-urilor care ar putea să devină întreprinderi mai importante de exemplu, la o brutărie de foarte multe ori uh, ar dori să creeze o rețea de brutării și să devină mai importantă, dar tratamentul care îi se aplică ar trebui să îi permită să existe o rută ca să se poată dezvolta și să poată deveni o întreprindere mai mare. Și apoi armonizarea, după părerea mea, este legată esențial de tema pieții digitale unice, tema pieței digitale unice. Internetul și piața digitală reprezintă o șansă extraordinară pentru dezvoltarea întreprinderilor mici, dar și a celor medii, dar firește a celor mici în primul rând. Armonizarea legislativă și nu mă voi opri asupra aspectelor pe, despre care am discutat de mai multe ori, pentru comerțul electronic transfrontalier. Aceasta este de importanță vitală pentru viitorul IMM-urilor. Mulțumesc foarte mult! Grazie! Mulțumim! Acum aș dori să dau cuvântul domnului raportor pentru un scurt răspuns și am să rog să mă și înlocuiască pentru un sfert de oră și cum n-am niciun vicepreședinte, mi s-a spus că dumneavoastră va uh, reveni această sarcină, pentru că trebuie să lipsesc un sfert de oră. Mulțumesc, doamnă președinte. Ceea ce a menționat domnul Langen, până la urmă, despre asta e vorba în Mm, la COSME, despre relația transfrontalieră, nu neapărat despre ceea ce se întâmplă în plan național și tocmai de aceea trebuie să vedem cum anume uh, funcționează acest program și dacă funcționează. E foarte clar că uh, brutarul din colț nu va face mare lucru cu COSME. E vorba așadar despre uh, lucrurile inovatoare care sunt tratate prin Orizont 2020, despre cum anume putem formula costurile, astfel încât să nu fie un program restrictiv. Dacă discutăm despre debirocratizare, trebuie să discutăm și despre modul în care putem să eh, redeschidem eh, portița către participarea la acest program pentru IMM-uri și trebuie să ne gândim dacă nu cumva ar fi mai bine, mai ales prin prisma debirocratizării, să creăm niște definiții foarte clare și să le preluăm, să le scoatem din orizont 2020 pentru a le include aici în COSME și să deschidem calea pentru IMM-uri de accesare acestor programe. Așadar, va fi foarte interesant de urmărit ce se întâmplă. Toate lucrurile prezentate în rest de comisie uh, reprezintă o, continui, o continuare a programului CIP, după cum se, ele sunt de înțeles. Deci, stimate coleg Ian, nu discutăm despre ceva nou, ci despre un program de continuare. Mereu constatăm că IMM-urile, după cum a spus domnul Rubic, au cote de capital propriu prea reduse și atunci e foarte clar că trebuie să ne gândim cum anume putem să facem, să facilităm accesul la piață, accesul la rețele, să vedem dacă are sens să uh, stabilim asta la nivel comunitar. E foarte clar că nu trebuie să înlocuim programele naționale. Putem să venim uh, cu măsuri adiționale doar. Și tocmai de aceea Comisia propune că ar trebui să fie intervenție transfrontalieră, dar în acest sens trebuie să urmărim mai întâi eficacitatea programului. Mă opresc aici. Vreau să vă spun că am preluat toate propunerile și că le voi include în discuțiile ulterioare, pentru că avem oricum și audiere, avem și un seminar pe acest subiect și vrem ca în cadrul acestor reveniri evenimente să includem în mod aprofundat tot ceea ce a fost menționat astăzi aici. Vă mulțumesc! Grazie, la parola. Mulțumesc, are cuvântul comisia acum. Thank you very much. I, I would like... Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să le mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru contribuțiile excelente, deoarece s-au referit la chestiunile cele mai importante ale propunerii. Au identificat punctele cheie Cred că nu a fost niciun dezacord între vorbitori apropo de rolul chei al IMM-urilor și de apropo de importanța pe care o au pentru economia europeană. Există o problemă legată de definiție. Integrăm sau nu integrăm întreprinderile mici pe cele micro? Facem o deosebire între uh, cele medii, între cele mici. Unele țări spun că ar trebui sporită uh, definiția să trecem dincolo de 250 de angajați, să ajungem la 500 de angajați. Comisia va face un raport apropo de această situație și dacă trebuie revizuită definiția. Suntem gata să o facem, dar trebuie revizuită pe baza unui consens. Și trebuie să vedem uh, ce se întâmplă. Dar deocamdată trebuie să funcționăm cu definiția care există. COSME, așa cum spunea și domnul Crățman aici, foarte clar, nu este singurul program pentru IMM-uri. Există bani pentru IMM-uri în fondul regional, există în Fondul Social European, există în Horizon 2020. Acesta este însă un program specific care se concentrează pe IMM-uri. Este continuarea CIP și am încercat să ne concentrăm Cred că este un punct foarte important pe plus valoarea creată. Ce plus valoare putem să aducem la nivel european prin IMM-uri? Și toți vorbitorii au fost de acord că putem să aducem plus valoare, accesul la creditare, accesul la finanțare, plus valoare prin simplificare, plus valoare prin accesul la piață și îmbunătățirea condițiilor cadru. Accesul la credit, accesul la finanțare. Toată lumea este de acord că există o lipsă de lichidități. Noi folosim deja acum instrumente financiare care funcționează nu garanția pentru împrumuturi care este gestionată de Banca Europeană de Investiții. Avem cereri mai multe decât putem prelucra. Ideea este să continuăm și să devină mai eficient. Capitalul de risc, domnul Rubic și ceilalți vorbitori au dreptate, trebuie să facem mai mult în acest domeniu. Facem mai puțin decât făceam acum zece ani și este o chestiune foarte importantă. De aceea am propus să continuăm acest instrument cu capitalul de risc, simplificarea. Cred că nimeni nu este mai angajat decât sunt eu la nivelul comisiei ca să simplificăm regulile. Toate studiile de impact trebuie făcute înainte de a face noi propuneri. Testul IMM-urilor este necesar și chiar am propus în anumite cazuri să scutim întreprinderile micro dacă nu este dacă necesar. Dar trebuie să facem mai mult și trebuie să aplicăm principiul să gândim întâi în termeni mici și vreau să-i mulțumesc doamnei Nibler și doamnei Ford pentru aceste comentarii. Cred că este foarte important să avem aceste elemente de simplificare. Accesul la piață. S-a vorbit, s-a, întrebat Uh, ne referim la piața unică sau la țările terțe. Achizițiile publice, răspund domnului Odi. Uh, aici 71% din PIB ajunge în achiziții publice și numai o treime la IMM-uri. Statele Unite au o cotă, Europa nu are cotă. Am pus și eu aceeași întrebare. De ce nu avem și noi o cotă? Se pare că nu avem, pentru că, în conformitate cu regulile mondiale a comerțului, uh, Statele Unite au o scutire. Noi ne descurcăm mai bine decât Statele Unite fără această scutire. E o chestiune pe care trebuie să o analizăm. Iar uh, Comisia va adopta o propunere privind accesul pe uh, piețele terțe în ce privește achizițiile publice, plus uh, reformarea directivei privind achizițiile publice ca să permită accesul IMM urilor. Domnul Benson, domnul Kelly, ignorăm sau nu ignorăm dimensiunea țărilor terțe. Cred că trebuie să avem multă grijă. Țările terțe, BRIC, țările BRIC, vor reprezenta 70% din PIB în 2030. Noi nu vorbim despre faptul că le dăm bani acestor țări, ci facilităm exportul companiilor noastre către aceste țări unde creștere foarte mare. În Brazilia, în China, în India, în Rusia. Am menționat uh, birou pentru IMM-uri din uh, China. IMM-urile doresc să fie informate, să aibă mai multe posibilități. Vom avea această discuție și am înțeles uh, argumentele dumneavoastră. Care este deosebirea dintre Horizon 2020 și IMM-uri? Uh, Horizon 2020 se bazează pe cercetare, dezvoltare și inovare. Și nu numai la nivelul IMM-urilor. Bani, o parte se duc la IMM-uri, dar COSME înseamnă competitivitate, creștere axată pe IMM-uri. Deci aceasta este deosebirea foarte importantă. Trebuie să clarificăm interacțiunea și pe această bază o să avem seminarul despre care vorbeam și o să avem posibilitatea, așa cum spunea și domnul Kreutzmann, să avem un seminar privind instrumentele financiare, privind realizările CIP și privind internaționalizarea COSME și uh, sarcina, povara administrativă. Nu vreau să epuizez acum discuția pentru că vom avea timp uh, să continuăm. Vreau să mulțumesc tuturor vorbitorilor. Comisia va prelua comentariile dumneavoastră și sunt absolut sigur că în final vom avea un program foarte bun care să se adauge posibilităților și eforturilor existente. Să nu uităm pe domnul Lange, nu pornim de la zero, aveți dreptate. Încercăm să facem mai mult în acest domeniu. S-au făcut foarte multe Eh, de pe vremea comisarului eh, precedent. În 2008, eh, Small Business Act, legea întreprinderilor mici, în 2011, Erasmus pentru micii întreprinzători, spiritul întreprinzător, rețeaua pentru femei, instrumente financiare, internaționalizare. Deci am o abordare mai pozitivă Altfel nu aș face ce fac acum, însă avem nevoie de susținerea Parlamentului ca să fim încununați de succes. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Uh, bun, doamna președintă mi-a spus să o înlocuiesc. Uh, e clar că nu eu sunt cel mai vârstnic, uh, și uh, ca și experiență aici, uh, îi mai avem pe domnul Royal, pe domnul Langen și așa mai departe. Și acum dau cuvântul domnului Langen. Am o întrebare către domnul director general. S-a vorbit de mai multe ori despre ce se întâmplă cu micro-întreprinderile și diferența dintre acestea și IMM-uri, fiindcă există diferențe în ceea ce privește accesarea pieței. Nu mi-ați răspuns această întrebare și nu mi-ați răspuns uh, nici dacă veți revizui definițiile sau nu într-un final. Un răspuns foarte succint, vă rugăm, domnule director general. Va exista un studiu în ceea ce privește definițiile, dar ca să fiu foarte clar, domnule Langen, eu nu vreau să petrec ani de zile dezbătând o definiție, timp în care să nu facem chiar nimic pentru IMM-uri. Definițiile sunt importante, dar și mai importante sunt acțiunile. Și, după cum s-a spus, pe bună dreptate, e urgent să intervenim. Știu că nimănui nu-i plac definițiile. Uh, Având o definiție cu care să fie de acord 27 de state membre, este foarte greu. Eu știu că nu o să reușim să facem asta cu una, cu două, dar între timp trebuie să ne gândim ce facem cu cele 23 de IMM-uri care se confruntă cu probleme. Așa că vreau să continui intervenția doamnei Cucovici și să spun că vom face acest studiu, vom avea o discuție despre definiție, dar între timp noi nu vom suspend, suspenda uh, progresul care poate să vină pe lângă reformarea definițiilor. Mulțumesc! Pe 11 aprilie vom avea un atelier de lucru în ceea ce privește instrumentele de finanțare, pe 25 aprilie vom avea un atelier de lucru în ceea ce privește uh, implica, uh, uh, uh dezvoltarea programului CIP și implicarea acestuia și apoi pe 8 mai vom avea o, audi, o audiere la Comisia ITRE, vom discuta despre flexibilitate și poate că și despre deschidere. Știu că există foarte multe probleme, mulți uh, Uh, așadar, e important ca mulți să participe la acest program. Și acum trecem la punctul 5, competitivitatea IMM-urilor și uh, modalitățile de antreprenoriat și dau repede repejor cuvântul domnului raportor Rubic. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Iată, E o, un subiect care se înscrie perfect în subiectul anterior. Aici este vorba despre condițiile cadru internaționale pe care le creăm pentru IMM-uri și pe care trebuie să le îmbunătățim. Pentru că de ani de zile avem runda Doha la OMC iar uh, mai întâi ar trebui să vizăm facilitățile comerciale pentru IMM-uri. Trebuie să ne gândim dacă nu vom uh, progresa mai întâi pe acest uh, subiect astfel încât să includem facilitatea comercială în acordurile multilaterale comerciale, în acordurile bilaterale, solicitând, desigur, Comisiei să devină activă în acest sector. Avem nevoie și de un registru la OMC pentru toate importurile Uh, înregistrate în mod obligatoriu, iar pentru IMM-uri este mereu foarte dificil, mai ales în domeniile în care există o corupție foarte mare. E greu de înțeles care reguli sunt într-adevăr obligatorii sau nu și tocmai de aceea OMC-ul trebuie să creeze niște reguli obligatorii transparente. În al doilea rând avem uh, finanțele, după cum uh, s-a menționat și în programul COSME, la export este uh, Uh, și mai uh, dificil, pentru că trebuie acreditări, e nevoie de bani pentru obligațiuni de performanță, pentru garanții, avem uh, credite soft. Deci avem nevoie de un scenariu foarte clar în ceea ce privește modul în care putem să sprijinim exporturile, <coughs> pentru că e implicat foarte mult capital de risc, iar cofinanțarea capitalului de risc reprezintă o mare provocare și ar trebui să fie un subiect tratat în mod special. În al treilea rând avem uh, formarea profesională, adițională, mai ales uh, în ceea ce privește acest sector, pentru că avem uh, prea puțini ingineri, avem prea puțini arhitecți, avem prea puțini meșteri, dar și avem prea puțini consilieri internaționali care ocupă un rol aparte aici. Eu cred că ar trebui să consolidăm rolul acestora și să vedem care este raportul brain drain, brain gain. Uh, să vedem cum anume putem să facem ca migranții să fie abordați în mod bine țintit, fiindcă aceștia sunt o punte de legătură între diferitele culturi și ar trebui să uh, creăm contacte bune și relații bune cu aceștia. Și avem mai apoi și programul Erasmus pentru tinerii antreprenori, care ar trebui să fie extins, să capete dimensiuni internaționale. Avem programul Erasmus Mundus, unde tinerii antreprenori fac un schimb Uh, cu ceilalți uh, de pe alte continente. E foarte important să existe relații cu celelalte continente, să viziteze furnizorii, să viziteze clienții, să existe așadar un schimb activ de experiență, de informații. Și ar fi foarte bine uh, ca noile servicii externe, uh, noul serviciu european de acțiune externe să se axeze și pe acest lucru. În al cincilea rând, avem nevoie de sprijin tehnic, avem nevoie de norme tehnice, trebuie să protejăm proprietatea intelectuală, acesta fiind o pro, un lucru care prezintă o provocare specială pentru IMM-uri și cred că ar trebui să creăm clustere și uh, rețele în acest sens. Mai întâi trebuie să ținem cont de ceea ce există la ora actuală, în doar clusterele europene și celelalte rețele, ci să analizăm ceea ce se întâmplă și pe celelalte continente și cum s-au grupat lucrurile acolo, pentru ca mai apoi să vedem care sunt cele mai bune practici la nivel global, să avem un tablou de bord și să avem anumite marje care să ne permită să adoptăm cel mai bun model pentru Europa. Deja se mișcă foarte multe la nivelul statelor membre, în regiunile europene, dar și la nivel municipal. Uh, Vedem uh, cum în plan local s-au întreprins măsuri de însoțire a IMM-urilor și poate că ar trebui să creăm mai multe parteneriate între orașe la nivel internațional, să le sprijinim, având în vedere uh, mereu care este situația IMM-urilor. Să ajutăm IMM-urile să creeze contacte, să creeze relații bune și să ajungă la uh, întreținerea unor rețele internaționale. Eu cred că avem pe ce să construim și este sarcina noastră să uh, Uh, venim cu noi uh, idei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Rubic! Și acum trecem la intervenția raportorilor din umbră. Voi uh, da cuvântul acestora. Dacă nu sunt în sală, să preia altcineva. Doamna Toia e de la SND, dar văd că aveți dumneavoastră cuvântul în numele ei. Vă rog. Aveți cuvântul. Dacă vorbiți în numele doamnei uh, Toia, atunci sunteți primul care aveți cuvântul. Cine va interveni în numele doamnei Toia? Doamna Herzog sau cine? Da, eu am făcut-o la... Uh, în discursul meu precedent deja am vorbit în numele doamnei Toia. Da, raportorul din umbră de la ALDE tot nu este în sală, nici domnul Beautyhofer. Doamna Ford, acum aveți cuvântul. Și apoi dau cuvântul uh, celorlalți colegi care doresc să ia cuvântul. Doamnă Ford, aveți cuvântul. Mai dați-mi uh, o secundă, vă rog. Și apoi vă rog să-mi dați din nou cuvântul. Bun, atunci putem să începem cu unul dintre ceilalți colegi care doresc să reacționeze pe marginea raportului domnului Rubich. Yeah, you have the floor. Yes? Hvala lepa, predsedujoči. Eh, če smo se narobe... Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu am înțeles foarte bine. Eu nu vreau să vorbesc în numele altcuiva, dar pot să spun ce gândesc eu. Sunteți de acord? Doresc să evidențiez foarte mult această idee a dimensiunii întreprinderilor, pentru că avem micro-întreprinderile, întreprinderile mici și cele mijlocii. Toate aceste trei categorii pot să aibă un potențial la export, dar nu toate programele le sunt adaptate. S-a vorbit despre aceste clastere și despre alte metode pentru a permite dezvoltarea tehnologică, schimbul de bune practici și transmiterea de cunoștințe. Dar eu cred că ar trebui să ajutăm mai ales întreprinderile foarte mici care doresc să export. Floor, Mulțumim, domnule, domnul Piriu are cuvântul. După care doamna Vicky Ford. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doreați să știți uh, care era punctul de vedere al doamnei Toia, dar uh, doamna Herzog deja s-a exprimat în numele dumnea ei. Eu vreau să încep prin a mulțumi domnului raportor pentru ceea ce ne-a explicat. Dar așa îmi vine spontan în minte ce s-a întâmplat în plenară când am votat acest raport pentru um, mobilizarea mai rapidă a Fondului European de Pescuit. Și am mărit cu 10% contribuția um, europeană, pentru că există atât de multe întreprinderi mici și mijlocii care nu reușesc să aducă partea lor de cofinanțare pentru a apoi a obține uh, o uh, finanțare din bugetul UE pentru un proiect. În plus, toată lumea ne spune că IMM-urile sunt adevărata coloana vertebrală uh, în mai multe regiuni și de aceea avem nevoie de o expansiune a acestor întreprinderi, dar transmiterea cunoștințelor devine atunci indispensabilă. Transmiterea de cunoștințe de la IMM-urile dintr-o țară către o altă țară, pentru că există IMM-uri mai avansate și altele care, din potrivă, nu sunt atât de avansate. De aceea, acest schimb de cunoștințe, acest transfer de know-how de la un stat la altul mi se pare foarte important. Și în acest sens, stimate domnule director, avem nevoie de resurse adecvate. Din păcate, astăzi resursele sunt cu atât mai necesare față de trecut, pentru că acum ducem lipsă de ele. Și apoi, informarea. Deja când ați vorbit în discursul dumneavoastră de Fondul Social European și de FEDER, Fondul European pentru Dezvoltare Regională, ați spus că de acolo se pot finanța campanii de informare, dar eu cred că ar trebui să acordăm mai multă atenție chiar și acestui document pe care urmează să-l adoptăm. Sunt de acord cu faptul că trebuie să existe coerență cu obiectivele din strategia Europa 2020 și de asemenea cu programul Horizon 2020. Dar noi trebuie să putem să explicăm IMM-urilor cum pot să acceseze aceste fonduri. Cum spuneam, acestea din urmă, multe dintre ele nici măcar nu au posibilitatea de a supraviețui în aceste condiții dificile de piață, pentru că, din păcate, nu, suntem, nu trăim cu adevărat într-o piață unică. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Ford. Just a couple of Mulțumesc foarte mult. Mai sunt câteva puncte care au fost menționate în cele două comunicări ale Comisiei. Unul se referă la informațiile pentru IMM-uri pentru multe IMM-uri, de la multe IMM-uri am avut uh, această plângere. Se, primește foarte, se primesc foarte multe informații, dar multe din aceste informații nu le ajută cu adevărat pentru că vin din foarte multe locuri și așa că înțeleg dorința Comisiei de a simplifica informațiile, de a simplifica structura de guvernanță pentru a împiedica suprapunerile dacă se poate. Trebuie să ne asigurăm că această chestiune chiar funcționează și să nu creăm mai multe portaluri de informație. Sunt, eu știu, drumuri care nu duc nicăieri, în care să petreci ore în șir căutând informațiile de care ai nevoie și să nu le găsești. În multe state membre, mai ales în ceea ce privește asistența comercială pentru IMM-uri, s-a acumulat multă uh, Uh, experiență. Uh, eu știu, în țările BRIC, uh, ce, poate putem învăța ceva din acest lucru, poate putem trage niște învățăminte. Să nu fie doar un exercițiu de pus acolo niște plusuri și minusuri, niște căsuțe și apoi problema întârzierii plăților. M-am implicat în directiva privind plățile întârziate, dar este un uh, exemplu de directivă care a început bine. În unele zonuri, zone s-a realizat ce doream, dar uh, o firmă mare n-a mai folosit uh, IMM-urile ca furnizor din cauza acestei directive așa încât uh, IMM-urile nu pot să vină cu acele termene de creditare care să le permită să-și administreze fluxul de, de uh, lichidități deci directiva aceasta în cele din urmă a afectat IMM-urile și nu le-a ajutat. Lucrurile sunt mai complicate decât par la prima vedere și trebuie să ne asigurăm că putem avea o contribuție și să analizăm aceste chestiuni când apar. Uh, această directivă a fost uh, transferată în uh, legislația națională? Nu. În Marea Britanie s-a făcut acest lucru. Am înțeles că în Franța Uh, s-a trecut la termene de plată chiar și mai scurte decât în directivă, de aceea s-a născut această problemă cu IMM-urile. Mulțumim, dăm cuvântul comisiei ca să ne dea niște răspunsuri, să ne spună. Domnul apoi o să vorbească domnul Rub. Thank you very much and I will be very brief. Mulțumesc, am să fiu foarte succint pentru că în timpul discuției noastre dinainte, cred că am acoperit deja majoritatea elementelor. Vreau să-i mulțumesc domnului raportor Rubic, pentru că cred că va reda poziția clară a Parlamentului pe mai multe teme care interesează IMM-urile, internaționalizarea, reglementările de piață și îi mulțumesc uh, domnului Rubic pentru că este un adevărat aliat al IMM-urilor în această luptă. Cred că toate subiectele pe care dumnealui le-a menționat, <clears throat> regulile de la OMC, registrul, clusterele, cred că pe toate le putem finanța ori din CIP, ori din COSME sau din ambele. Și vreau să vă mulțumesc pentru că le-ați reamintit, pentru că sunt adevărate priorități. Acum, ca să răspund la unele dintre întrebările care au fost adresate, da, înțeleg foarte bine uh, că informarea este o problemă în ce le privește pe uh, um, IMM-uri. Și trebuie să evităm să copleșim uh, întreprinderile <clears throat> cu munți de informație și ca până la urmă să se simtă mai puțin la curent decât erau înainte. Nu ne dorim nici să reinventăm roata. Ne vom baza pe experiența pe care o au deja statele membre. În ce privește directiva <clears throat> plăților efectuate cu întârziere, vreau să vă reamintesc faptul că vicepreședintele Tajani a scris tuturor statelor membre. Această directivă trebuia să fie transpusă până pe 15 martie 2013. Administrațiile publice trebuie să-și plătească datoriile în maxim 30 de zile cum spuneam, dumnealui a scris tuturor țărilor, nu așteptați până când va fi transpusă directiva. Achitați-vă facturile aflate în întârziere înainte, pentru că marea problemă este că uh, um, foarte multe facturi <clears throat> aflate în suferință sunt de fapt neachitate de către autoritățile publice, naționale sau regionale. Deci acestea sunt primele care ar trebui să-și plătească datoriile la timp astfel încât IMM-urile să nu devină adevărați bancheri pentru aceste autorități regionale. Și multe țări deja răspund și spun că vor plăti anticipat. Este foarte important. În sfârșit, față de ce spune domnul Pirilio, da, sunt de acord, IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei și trebuie să privim cu toții în aceeași direcție și de aceea ar trebui ca toate instrumentele să fie folosite la potențial maxim. Noi așteptăm toate recomandările, toate propunerile pe care le veți face, căci ne dorim ca instrumentele noastre să poată să fie folosite pentru a sprijini politica pro-IMM-uri. Deci, cum spuneam, standardele, competențele, clusterile, accesul la capital, accesul la finanțare, um, transferul de cunoștințe, toate aceste idei le putem accepta. Mulțumesc, domnul Rubi, care cuvântul. Vreau să mulțumesc explicit, domnule director general, fiindcă eu cred că inițiativa comisiei, mai ales uh, uh, inițiativa domnului comisar de resort, uh, se îndreaptă în direcția potrivită. Pentru că trebuie să ne adresăm următoarea întrebare. Cum intervenim în beneficiul IMM-urilor care activează în plan transfrontalier și care Iată, fac plăți internaționale, online și multe, multe altele. Cum facem ca aceste IMM-uri să aibă o poziție forte în uh, plan uh, internațional? Trebuie să nu mai fim timizi, trebuie să încurajăm IMM-urile să se implice în relații comerciale și, în alte, și pe alte continente și tocmai de aceea um, Antreprenoriatul pentru tineri reprezintă un program foarte bun. Ar trebui să învățăm și de la chinezi, spre exemplu, să vedem câți tineri trimit, trimite China în fiecare an în străinătate. În Arabia Saudită se, de asemenea se intervine în, în numele tinerilor, se investesc cam, cam 8 miliarde de euro pentru a ajuta pe tinerii din Arabia Saudită să pună bazele unei afaceri și eu cred că putem să învățăm de la alte țări ale lumii și să facem uh, totul astfel încât acest program să fie dotat cum trebuie din punct de vedere financiar. E unul din programele care vizează în mod direct uh, tinerii și care uh, capacitează tinerii tinerii, iată, pot fi cei care creează noi locuri de muncă prin firmele pe care le înființează. Avem 23 de milioane de tineri și în Europa care nu au un loc de muncă și dacă fiecare întreprindere ar uh, ocupa doar câte un tânăr, iată cum s-a rezolvat problema șomajului. Deci potențialul este enorm, mai ales în ceea ce privește exportul, mai ales în ceea ce privește noile uh, întreprinderi înființate. Doresc să mulțumesc antevorbitorului meu care a spus foarte bine că avem succes doar atunci când avem uh, în ofertă servicii și produse de care e nevoie la nivel internațional. Aceasta este cheia succesului, așa putem obține profit, așa putem uh, ca prin intermediul profitului să avem bune investiții și salarii bune și așa se pot uh, reachita datoriile statului. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune președintele. Acestea fiind spuse, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, 6 politica energetică, crearea de noi parteneriate, uh, o abordare strategie, strategică pentru competitivitate și siguranță energetică. Dau cuvântul doamnei raportor. Doamnă Herzog, aveți cuvântul. Thank you very much. She is phoning. Doamna Herzog vorbește la telefon. Herzog, Doamnă herczog dacă nu vă supărați, aveți cuvântul pentru următorul punct, pentru că sunteți raportor, e vorba de punctul 6 și vă dau cuvântul. V-aș ruga să începeți acum. Uh, mă scuzați, uh, domnule Kreutzmann, am primit un telefon urgent de la doctor, de-aia vorbeam la telefon. Amendamentele privind uh, raportul privind sursele externe de energie. Am câștigat timp pentru că, din fericire sau din nefericire, nu știu care, Comisia AFET uh, mai lucrează la raport, așa că raportul nostru va fi votat în comisie pe 7 sau 8 mai pentru Ziua Europei, așa că avem suficient de mult timp să negociem Vreau să mulțumesc colegilor pentru amendamente 182. Încercăm să găsim amendamente de compromis cât mai multe cu putință. Cred că colegii merg în majoritate în aceeași direcție. Deci nu văd conflicte majore sau respingeri majore. Mulțumesc colegilor raportori din umbră doamna Carvaio, domnul Țavela și doamna Vălean. Cred că în acest moment nu este nevoie să spunem mai mult pentru că nu sunt contradicții mari în raport. Încercăm deci să ajungem la amendamente de compromis, să găsim textul cel mai bun. Am înțeles că avem nevoie de piață internă interconectată, integrată, avem nevoie de niște informații din statele membre, coordonarea trebuie să mai fie mai bună cu statele membre și cred că Parlamentul va fi extrem de unit în ceea ce privește această problemă. Mă interesează mai mult părerile colegilor decât ce am eu de spus Mulțumesc și acum îi rog pe raportor din umbră să se limiteze la 3 minute, fiindcă la orele 17 începe reuniunea coordonatorilor. Numele PP are cuvântul doamna Carvalho. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei Herzog, raportoarea, pentru bună activitate. Mm, sunt de acord, în general, cu conținutul raportului. Considerăm că acest raport e un pas foarte important către pactul legislativ Uh, la care raportarea a fost uh, doamna Carins către implementarea acestuia. Am depus uh, câteva amendamente pentru a echilibra puțin situația. De exemplu, să existe menționat echilibrul între cerere și ofertă, echilibrul între țările care sunt producători și consumatori, între țările industrializate, emergente și în curs de dezvoltare și între uh, frontierele Europei, frontiera estică, sudică, cea de la Mediterana uh, și cea occidentală, atlantică. Vrem să îmbunătățim pe cât posibil diversificarea țărilor de origine și diversificarea țărilor de tranzit. De asemenea, am introdus câteva amendamente pentru a îmbunătăți referirile făcute la tehnologie, la cooperarea tehnologică, uh, și pentru a pune accentul pe cooperarea cu terțele state în ceea ce privește dezvoltarea de noi standarde, mai ales standarde tehnologice. De asemenea, nu am identificat nicio problemă, niciun dezacord uh, între grupuri în ceea ce privește amendamentele și uh, sper că colaborarea va fi una bună. Mă gândesc că pro, procesul de a ajunge la amendamente de compromis va fi unul ușor. Mulțumesc. Mulțumesc. În numele ALDE, doamna Vălean nu este în sală, domnul Turmes din, în partea, din partea verzilor. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în engleză pentru că eu cred că e mai simplu și pentru edit să asculte mesajul meu direct. Mulțumesc pentru acest raport. Eu cred că uh, ai subliniat foarte bine nevoia de mai bună coordonare între statele membre când vine vorba despre uh, politicile UE-China, UE-India, uh, politicile în Uh, organizații internaționale, precum Agenția Internațională a Energiei. Ar trebui să evităm situația în care avem diferite state europene care sunt reprezentate în aceste foruri, uh, apărând diferite poziții. Deci trebuie să existe coordonare a priori. Când vine vorba despre cooperarea strategică în domeniul tehnologiei cu țările partenere, eu cred că trebuie să ne gândim și Ehm, la volumul despre care vom discuta în următoarele decenii. La nivel internațional vom avea o nouă evaluare tehnologică, cred că în două-trei luni, dar din câte am înțeles eu, uh, de la Agenția pentru Energie, eficiența energetică, energiile regenerabile și tot ceea ce se referă la sistemele de transmisie de mare viteză, deci uh, cabluri uh, directe, precum și uh, cablare directă, precum și um, rețelele puternice, am văzut că volumul de piață va fi destul de redus. Iar în ceea ce privește această chestiune, în ciuda miliardelor uh, prevăzut de la bugetul european, vedem că acest domeniu al eficienței energetice nu avansează precum am fi estimat asta. Eu cred că nu ar trebui neapărat să ne oprim cu promovarea acestui domeniu, dar văd că piața este destul de reticentă la energia regenerabilă. Țările în curs de dezvoltare acum. Eu uh, ave, cred că avem aici un aspect uh, asupra căruia ar trebui să ne concentrăm mai mult în acest an. Anul acesta ONU a declarat că este anul accesului la energie și avem un, avem o, o conferință organizată la ONU de Ban Ki-moon în aprilie, după care avem uh, și procesul de la Rio și nu se știe foarte clar dacă cele două evenimente se vor contopi în unul sau vor fi două evenimente de sine stătătoare. Avem oricum anul acesta oportunitatea unică de a transmite următorul mesaj. Dacă o țară în curs de dezvoltare își asumă anumite angajamente ferme, atunci noi, europenii, am putea interveni cu linii bugetare în semn de ajutor și cu expertiză tehnică, precum uh, standard, pentru uh, crearea unor standarde minime, etichetare și așa mai departe. Uh, avem casele neutre din punctul de vedere al consumului de energie. E bine, iată, un proiect pe care l-am putea implementa și în alte locuri. Iar în ceea ce privește biocombustibilul, uh, se estimează că Comisia va ține cont de aspectul utilizării indirecte a terenului și că vom operaționaliza acest domeniu în plan intern în Europa. Dacă vrem să creăm o piață de export stabilă din țările în curs de dezvoltare către Europa, atunci trebuie să ținem cont de ciclul vieții biocombustibililor. E un element cheie. Biomasa solidă reprezintă iarăși un domeniu ce ține de piețele regionale europene. Am utilizat biomasă din Europa, dar acum am văzut că operatorii de centrale energetice încep să utilizeze biomasa și pe piața internațională. Avem Canada, avem Rusia, Ghana și alte țări africane. Și de aceea, eu cred că vom avea o piață mondială pentru biomasă. Și din nou, dacă vrem să avem o piață stabilă, cu o politică durabilă, ar trebui să ținem cont de implementarea unor criterii de durabilitate și să discutăm cu anumite țări partenere, astfel încât să uh, le ajutăm să construiască capacități instituționale uh, de emitere de legislație și, nu în ultimul rând, de implementare. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să-i mulțumesc lui Edit. A fost un raport excepțional. Foarte bine redactat. Adevărul este că sunt foarte puține lucruri de adăugat. Aș vrea să comentez însă asupra câtorva aspecte. Vorbiți aici despre cunoștințele tehnologice din Europa Centrală și din Europa Septentrională, dar ce se întâmplă cu Europa de Sud, cu Europa de Sud-Est? Este foarte adevărat că în materie energetică se întâmplă foarte multe lucruri în această zonă a Europei. De aceea am făcut câteva propuneri uh, am făcut niște adăugiri care să arate exact ce se întâmplă pe piața energetică în sud uh, și pe piața sudestică de energie a Europei. Și un alt comentariu. În raport, este foarte clar că doamna Herzog ține cont de monopoluri, de ideile de monopol și de cooperarea dintre Rusia și Europa. Propunerea mea este următoarea. Să începem un dialog cu Rusia pentru a defini într-o manieră creatoare și reciprocă măsurile care să aibă ca obiectiv reducerea excluderii care există în anumite domenii ale pieței. Nu trebuie să trecem cu vederea piața rusă, de aceea am făcut uh, un amendament pe această temă. Și apoi, gazul, gazele de șist. Claude dorește să fie eliminată dar să nu uităm acest nou produs care apare pe piața internațională, care există în țările terțe și care a schimbat harta energetică a Statelor Unite și care a schimbat total și panorama prețurilor energetice pe, în toată lumea. Uh, deci nu vorbim de mediu, nu vorbim aici de aspectele legate de mediu, dar, cum spuneam, trebuie să ținem cont și de acest nou produs. Este un produs cu care putem colabora cu statele terțe. Și în încheiere, Relațiile în domeniul energetic trebuie să fie previzibile, trebuie să fie stabile și trebuie să vorbim de, inter- de investiții pe termen lung. De aceea trebuie să avem multă grijă să nu confundăm relațiile între ele, relațiile externe cu progresele energetice. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Del Castillo are cuvântul. Not going to make any comment. Mulțumesc! Domnule președinte, n-am să fac niciun fel de observații pe baza mandatelor mele, pentru că reuniunea coordonatorilor trebuie să înceapă la orele 17 și deja sunt orele 17. Domnul Vidal Coadras. <clears throat> Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul doamnei Edith Herzog este complementar față de raportul colegei noastre Carins privind mecanismul de schimburi de informații privind acordurile interguvernamentale cu țările terțe în materie energetică. Aceste două rapoarte pot să alcătuiască un întreg și ne pot permite să dăm un impuls dezvoltării unei politici externe europene în domeniul energetic. Dezvoltarea unei politici de genul acesta trebuie să fie fără îndoială o prioritate a Uniunii Europene. Raportoarea semnalează acest lucru foarte bine, pentru că ne spune la un moment dat că dependența noastră externă uh, în, privi, în ce privește sursele de energie este o fragilitate și trebuie să o transformăm într-o forță. Pentru că devenim de fapt cel mai mare importator de energie. Dacă vorbim cu o singură voce, această vulnerabilitate, această fragilitate se va transforma într-o forță acest uh, trebuie să facem și dacă nu știm uh, să facem acest lucru, nu ne vom afla la înălțimea așteptărilor. Acest proiect uh, de raport mi se pare foarte echilibrat. Are puncte care, pe care le împărtășesc în totalitate, trimiterile la importanța uh, pieței uh, integrate de energie, care este un element cheie pentru dezvoltarea unei diplomații energetice încununate de succes, sau, așa cum spune reportarea, ideea că numai interconectarea, interdependența și solidaritatea între statele membre pot să contribuie ne, să contracareze dependența noastră crescândă de statele terțe. Nu e, uș, nu e ușor de amendat un asemenea raport foarte bun, dar în orice caz am încercat să fac acest lucru, să Uh, aduc niște îmbunătățiri. De exemplu, am încercat să întăresc aspectul referitor la coordonarea internă între statele membre pentru a-și apăra pozițiile comune în relațiile internaționale, în organizațiile internaționale care se referă la energie. De asemenea, nevoia de a pregăti o strategie care uh, în care consumul de energetic crește foarte repede pentru că sunt economii emergente care cresc într-un ritm foarte mare, lor trebuie să li se acorde o atenție specială și, de asemenea, energia să fie elementul determinant al politicilor de dezvoltare și toate aceste aspecte Sper eu că vor fi avute în vedere și acceptate de doamna Herzog ca niște contribuții pozitive. În orice caz, doresc să o felicit pentru acest raport excelent. Mulțumesc! Speaker, Ultimul vorbitor, domnul Odi, dar vă rog foarte mult să fiți succint. Merci, vă mulțumesc, domnule președinte. O mică problemă de traducere la alineatul 20, când se vorbește despre industria nucleară. În engleză, termenul safety a fost tradus cu securitate în loc de siguranță în limba franceză. Deci vreau să fac această observație de natură lingvistică, pentru că siguranța este o competență comunitară, pe când securitatea este o competență națională. Apoi, aș dori să aflu părerea Comisiei Europene despre o idee foarte veche a lui Jacques Delors, dar care este acum de actualitate, despre crearea unei comunități europene a energiei. Este o idee bună? Aș dori să primim din partea Comisiei Europene un fel de prezentare comparativă, să știu cum fac față celelalte continente uh, Uh, problemelor de uh, securitate a aprovizionării cu energie. Mi-aș dori să avem această comparație, acest studiu comparativ pe plan mondial și să știu dacă această idee mai poate fi una bună sau nu. Poate Comisia să răspundă la întrebările domnului Odi, doamna Marques. Vă mulțumesc. Vreau să salut amendamentele care au fost depuse și care recunosc importanța pe care o joacă politica externă de securitate pentru atingerea obiectivelor politicii noastre generale de, în domeniul energiei, se va permite o mai bună coordonare între statele membre și acest lucru este cu atât mai important atunci când vine vorba de uh, felul în care uh, acționăm în cadrul organizațiilor internaționale. Eu cred că tot prin intermediul uh, amendamentelor se va ajunge la un mai bun echilibru <clears throat> între diferiții uh, furnizori de energie pentru Uniunea Europeană și pentru a evita monopolurile. Vreau să aduc câteva lămuriri și să răspund și la întrebarea despre o comunitate europeană a energiei. În ce privește propunerea creării unui instrument juridic pentru a crea un observator uh, pentru prețurile energiei, știți că există deja din 2008 uh, un asemenea sistem. Comisia adună date și uh, observă evoluția prețurilor energiei și de asemenea încearcă să ofere un ajutor um, celor care trebuie să ia decizii în domeniul energiei. Și de fiecare dată când facem noi propuneri, uh, trebuie să ne gândim dacă nu cumva există un mecanism asemănător și dacă există și este și funcțional. Comisia de asemenea a spus că ar trebui să existe un mandat de negociere acordat Uniunii Europene pentru negocierea de noi acorduri cu uh, țări terțe. Aceste acorduri au un impact mai ales la nivelul infrastructurilor uh, mari și au și un uh, impact în ce privește cadrul normativ, dar nu are nimic de a face nici cu volumul de energie achiziționat, nici cu politica prețurilor. Acum, referitor la această propunere pentru crearea unei comunități europene a energiei. Dezvoltarea unei politici comune și politici externe de energie este un proces în mai multe etape și nu este nevoie de un nou cadru normativ la nivel european. În ultimii ani s-au făcut mulți pași în vederea comunitarizării politicii energetice. Acum ne dorim să avem o fundație solidă pentru mai multe acțiuni în acest domeniu, inclusiv uh, pe plan extern. În sfârșit, am notat faptul că în mai multe amendamente se vorbește despre aspecte care nu sunt uh, direct legate de uh, politica externă în domeniul energiei, de exemplu ce ține de politica infrastructurilor dar credem că acestea ar fi, um, s-ar încadra mai bine în rapoartele pe aceste teme. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumim. Acum dau cuvântul doamnei Herzog, dacă dorește să răspundă. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu foarte succintă. Așa cum am putut observa, atât amendamentele cât și uh, observațiile făcute despre acestea se îndreaptă în aceeași direcție. Noi nu suntem numai uh, importatori pe această piață, avem și ceva de oferit, mai ales când vorbim despre domeniul noilor tehnologii și transferul de cunoștințe. Raportorii din umbră au aceeași părere precum mine Uniunea Europeană reprezintă o plusvaloare și tocmai această plusvaloare trebuie evidențiată pe viitor. În următoarele săptămâni am să lucrez cu dumneavoastră ca să îmbunătățim textul, să redactăm amendamente de compromis. Urmează să discutăm și cu AFET, pentru că cred că este competența lor de a ști exact cu ce organizație internațională doresc să intre în cooperare și apoi trebuie să discutăm și cu uh, Comisia DEVE. Așa cum am spus, vom negocia. Ne dorim să putem să trimitem uh, Consiliului un mesaj uh, răsunător. A acorda unor com- niște competențe Uniunii Europene nu înseamnă <coughs> să renunți la o parte din suveranitatea sa, înseamnă să profiți de plusvaloarea europeană. Președintele, mulțumim domnului Herzog. Votul va avea loc pe data de 8 mai. Acum se încheie reuniunea noastră pentru astăzi. Mâine reluăm la orele 9 cu audierea pe care ne-am programat-o. Vă mulțumesc!